Tiana Muscardini mi-a comunicat că din 15 octombrie 2012 va face parte uh, din uh, grupul uh, ECR. Și acum trecem la ordinea de zi ca atare. Așa cum a fost ea prevăzută, conferința de președinților cu